12. Și acum ajungem la ultimul punct de pe ordinea de zi. Este vorba de raportul domnului Jadot despre agențiile de credit la export din statele membre și dau cuvântul doamnei Francisca Keller, care îl uh, înlocuiește pe domnul raportor. Dragi colegi, în numele lui Ianic Jadot, care, care este absent, din păcate vreau să vă prezint ideile sale. Dragi colegi, mă bucur foarte mult că se va vota mâine raportul privind primul raport anual al Comisiei privind uh, agențiile de uh, credit de export al statelor membre. Astfel se finalizează, cel puțin în acest mandat, activitatea începută acum trei ani. Vă mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru, pentru colaborarea constructivă în acest proces lung. Acum trei ani ne-a parvenit la INTA un dosar um, simplu um, privind transpunerea um, legislației OECD în uh, Uniunea Europeană. Dar uh, asta se întâmpla după intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, o perioadă în care Parlamentul își încerca noile competențe și și-a dat seama care sunt răspunderile, nu numai față de cetățenii europeni, ci și în ceea ce privește respectarea spiritului și legii, uh, spiritului și um, literei noului tratat. În același timp avea avut loc criza economică în Europa ceea ce a pus mai multă presiune pe cheltuielile publice. Ca raportor al Parlamentului m-am întrebat ce, ce știm noi, parlamentarii, despre uh, activitățile acestor agenții în statele membre, care funcționează pe baza fondurilor publice. Nu că m-aș fi îndoit de utilitatea acestor agenții pentru economia europeană, dar mi-am dat seama că nu, nu știm foarte multe despre ele. Apoi ne-am dat seama că nu există nicio relație în ceea ce privește activitatea agențiilor la nivelul statelor membre și noile cerințe ale statelor ale tratatului de la Lisabona care cerea că toate activitățile statelor membre trebuie să fie trebuie să respecte obiectivele Uniunii consfințite în articolul 3 și 21 din tratat. Iar um, aceste îngrijorări erau împărtășite de colegii mei de la INTA, chiar dacă mm, chestiunile comerciale creează controverse, ne-am dat seama că suntem pe aceeași lungime de, ur- de undă în ceea ce privește uh, tratatul de la Lisabona și prerogativele sale. Iată că m-am bucurat de sprijin unanim uh, la nivelul grupurilor politice pentru a cere Comisiei să dea Parlamentului un raport anual în ceea ce privește aceste agenții și activitățile lor pentru a putea face ca uh, Um, ca statele membre să respecte cerințele OCDE în ceea ce privește agențiile de credit la export. Iar astfel uh, se evaluează de către Comisie aplicarea principiilor la nivelul statelor membre pentru a um, atinge obiectivele Uniunii Europene în ceea ce privește, printre altele, promovarea democrației și, stat- și um, statului de drept și atingerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Comisia a fost uh, foarte uh, Uh, um, acționat foarte rapid uh, în ceea ce privește transmiterea mesajului Consiliului, Consiliului și vreau să mulțumesc Comisiei, mai ales domnului Ruidone. Iar acest uh, raport se referă la primul raport anual privind agențiile de credit la export din statele membre pentru 2011. Suntem la început de drum în ceea ce privește acest proces. Statele membre, statelor membre nu le-a fost ușor să să redacteze un raport uh, privind activitatea agențiilor uh, privind riscurile de mediu și activitățile pentru promovarea democrației și așa mai departe. Iată de ce uh, în acest raport se, se descrie modul în care trebuie să aibă loc această, reper, rep, rep, această raportare pe viitor și modul în care va fi monitorizată. Vreau să mulțumesc tuturor colegilor care în acest mandat au um, pus piața de, tem- piața de temelie pentru a ne asigura că Uniunea Europeană va fi un, un uh, actor global care luptă pentru drepturile omului și pentru democrație mult mai puternic. Mulțumesc, doamna Freira. Domnul Ferreira. Mulțumesc, domnule președinte. Într-un context politic și economic de adâncire a globalizării capitaliste, Interdependența, de, interdependența asimetrică a economiilor, de desfințare a instrumentelor de consum și de mm, comerț, aceste credite de export pot să reprezinte încă un, mm, încă un element care, care aprofundează inegalitățile între nord și sud sau la nivelul mm, blocurilor economice heterogene, cum este Uniunea Europeană bineînțeles, contradicția între uh, aceste practici și obiectivele lăudabile în domenii cum ar fi cooperare de dezvoltare uh, sunt grăitoare. Uh, apărarea principiului liberei concurențe a capitalismului nu, nu este dat niciodată uitării în momentul în care se introduc factori care perturbă concurența și uh, Uh, care perturbă și sistemele de producție mai fragile. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Doamna comisar are cuvântul. <clears throat> Doamna președintă, stimați membri, în numele comisarului de Hucht aș dori să vă mulțumesc și în mod special domnului raportor, domnul Jadot, reprezentat astăzi de doamna Keller pentru acest raport și pentru opiniile sale legate de agențiile de credit la export. Criza globală ne-a demonstrat cât de important este să existe acces la credită pentru fluxurile globale. Și aceste agenții au un rol crucial în acest proces, fiind un instrument foarte important pentru a sprijini interesele exportatorilor europeni. Este la fel de important să ne asigurăm că există un grad suficient de transparență la nivel european despre cum funcționează aceste agenții și care sunt rezultatele lor. Aceasta a fost unul din obiectivele regulamentului uh, european 1223 din 2011, mai ales când vine vorba de me- uh, mecanismele de raportare stabilită. Dacă este să evaluăm rezultatele primul exercițiu de raportare, aș dori să vă spun următoarele lucru următoarele lucruri. Suntem de acord uh, cu îngrijorările legate de informațiile puse la dispoziție de statele membre, așa cum se cere în regulamentul 1223 din 2011. Noi uh, vom continua să respectăm articolul 21 când vine vorba de politicile externe. Am luat notă de observațiile legate de politicile uh, aplicate tranzacțiilor de finanțare a exporturilor. Vom analiza mai mult aceste prevederi și împreună cu toți actorii implicați vom avea un follow-up adecvat. Dorim să profităm de această ocazie pentru a vă, sprijin, pentru a vă mulțumi pentru sprijinul exprimat în acest raport legat de uh, dialogul cu țările în curs de dezvoltare. Țări cum este China, India și Brazilia au devenit uh, actori foarte importanți pe plan global și ar fi foarte important să avem un uh, dialog cu aceste state și comisarul de Hucht va ține la curent Parlamentul cu noi la informații relevante din acest domeniu. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă comisar. Am încheiat și acest ultim punct de pe ordinea de zi care va fi votat mâine la ora 12. Următoarea ședință a Parlamentului, a Parlamentului European începe mâine la ora 8.30